Mes chers collègues, bonjour! Dragi colegi, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamnă de Parne! Dragi colegi, începem primul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu coordonatorii europeni ai uh, coridoarelor TNT ne pare rău în ceea ce privește autostrăzile măr mărilor și uh, sistemul european de uh, gestionare a traficului feroviar. Bună ziua, doamnă Grapini! Știți foarte bine că aceste două priorități orizontale pe lângă coridoarele din uh, uh, rețeaua centrală, sunt uh, în centrul politice TNT și a programului care subvenționează proiecte corespondente. Este foarte important ca noi să discutăm ultimele progrese realizate în domeniu împreună cu persoanele responsabile și am onoarea și plăcerea să-i salut pe domnul Bödvig, care răspunde de ceea ce numim autostrăzile mării și domnul Ruet, care răspunde de sistemul european de gestionare a traficului feroviar. Vă mulțumesc că sunteți aici, vă urez toate cele bune în anul 2020 uh, și sper că vom continua să lucrăm împreună. Vrem să știm care sunt uh, uh, stadiile în domeniile pe unde sunteți responsabili. Începem cu dumneavoastră, domnule Bădvic, aveți șapte minute pentru a ne explica în ce stadiu ne aflăm, Uh, în uh, ceea ce privește uh, proiectul Autostrăzi Maritime, care datează de mai bine de 20 de ani. Poate că este o soluție de transport. Aveți șapte minute la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, este o plăcere să mă aflu aici, să mă întâlnesc cu dumneavoastră astăzi aici, într-o nouă funcție, în calitate de responsabil cu um, autostrăzile mării timp de 5 ani. Am coordonat uh, cele 9 uh, coridoare uh, europene cu foarte multe proiecte fiind implicat în ambele coridoare și în aceste priorități orizontale, acest lucru mi-a arătat care sunt beneficiile priorităților orizontale în ceea ce privește dezvoltarea rețelei TNT. Într-adevăr, acesta uh, funcționează ca o legătură între coridoare. Se Uh, bazează pe uh, rutele de transport uh, maritim, trans, astfel favorizând transportul maritim al mărfurilor de la un port la altul. Este un instrument puternic pentru a ajunta la decongestionarea infrastructurii terestre de transport rutier și uh, susțin uh, comerțul intern și uh, extern între țările Uniunii Europene și cu terțe țări. Aceasta are un uh, efect pozitiv asupra accesibilității regiunilor periferice, le ajută să aibă un sistem uh, eficient de transport. Putem să spunem că aceste uh, proiecte se află uh, în uh, cadrul uh, mecanismului Connecting Europe și uh, aduc o valoare adăugată clară. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că ele nu au fost uh, un uh, program ușor autostrăzile uh, mării, date fiind limitările în ceea ce privește eligibilitatea, criteriul de eligibilitate, pe lângă integrarea MOS uh, cu celelalte uh, coridoare centrale, acest lucru ar putea să fie îmbunătățit în viitor. După părerea mea, este un obiectiv strategic și anume de a lega mai bine MOS cu uh, coridoarele, de a uh, crea o dimensiune cu adevărat maritimă atente. Revizuirea TNT va fi o uh, ocazie de a reformula și de a redirecționa TNT ca parte a unui concept atot cuprinzător care include spațiul maritim dar trebuie să punem accentul mai mult pe integrarea uh, lanțului de transport, pe, uh, cum ar fi de pildă uh, conectarea porții, porturilor trebuie să fie uh, făcută într-un, într manieră mai adecvată. cum putem să plasăm mai bine uh, MOS în cadrul liniilor directoare privind TNT. Am auzit că se va uh, redacta un raport uh, de, din proprie inițiativă și ceea ce pot să fac este să susțin, sunt deschis să particip la întâlniri și să uh, împărtășesc punctele mele de vedere și să ajungem la un consens. Pentru o mai bună integrare a MOS cu coridoarele, se fac eforturi pentru o abordare mai regionalizate, Uh, în, uh, într-un bazin uh, maritim specific. Acest lucru va fi reflectat de către planurile de implementare detailate pe care statele membre le vor prezenta în săptămânile ce vin. Am organizat o serie de grupuri de lucru pe bazine maritime Acest lucru va permite o mai bună înțelegere a grupurilor interesate, a modului în care pot să lucreze mai bine și să <clears throat> ajungă la noi uh, destinații. Am organizat un uh, grup uh, de lucru pentru Oceanul Atlantic în ceea ce privește conectivitatea uh, insulelor, având în vedere și Brexitul. Această chestiune geopolitică este un exemplu clar uh, în legătură cu felul în care va funcționa uh, MOS, și anume rutele de transport maritim pe distanță scurtă, acest lucru ar putea să devină o alternativă viabilă uh, pentru uh, coridoarele de transport rutier care traversează uh, Regatul Unit. Planul meu de lucru va aborda provocările sectorului maritim astăzi, ecologizarea sectorului maritim, precum și digitalizarea digitalizarea transportului maritim și a porturilor. Susținem și am susținut aceste obiective în trecut. Am uh, înființat 50 uh, uh, de proiecte cu un buget de 4,6 milioane euro cu aprobarea Consiliului și Parlamentului. Mai bine de 1,6 miliarde de euro pentru uh, finanțarea uh, porturilor și uh, transportului în porturi. Ca rezultat am propus statelor membre trei, trei piloni care se axează pe transport durabil, Um, fără întreruperi și transport inteligent în spațiul maritim pentru a combate um, schimbările climatice, pentru a combate poluarea apei și a aerului, uh, pentru a uh, facilita decarbonizarea, inovarea și sistemele de propulsie, precum și utilizarea unor stimulente ecologice. În al doilea uh, rând, al doilea pilon, uh, vrea să uh, promoveze conectivitate multimodală și să asigure legături mai bune cu regiunile periferice și țările învecinate. La cel de-al treilea pilon, recomandez dezvoltarea unui uh, spațiu maritim uh, inteligent cu dezvoltarea uh, unor instrumente digitale. Aș vrea să reamintesc că obiectivul principal este să creez o dimensiune puternică maritimă a TNT care să lege uh, porturile și transportul maritim uh, de punctele de interes uh, terestru. Acest lucru va moderniza și va eficientiza transportul maritim fără restricții salut uh, pactul ecologic european, care este uh, esențial pentru uh, a atinge obiectivele de combaterea schimbărilor climatice. Îmi pare rău că short shipping-ul nu a fost inclus ca un mod de transport. Două cincimi din volumul comerțului intracomunitar se face prin uh, această modalitate. Aș fi uh, fericit să fiu susținut uh, de TRAN în această privință. Din păcate, rezoluția Parlamentul European nu se referă deocamdată la acest lucru. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru uh, prezentarea dumneavoastră. O să dăm uh, cuvântul domnului Ret în ceea ce privește uh, componenta feroviară. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Onorați membrii ai Parlamentului, este uh, o mare plăcere pentru mine să mă aflu aici și să vă prezint un raport pentru prima oară în legătură cu cele ce am făcut în calitate de coordonator de la începutul anului trecut. Știu că ne vom vedea mai frecvent Uh, știu că pregătiți un raport din proprie inițiativă. Sunt gata să discutăm uh, această uh, problemă a uh, ETMS, uh, sistemul de gestionare a traficului feroviar european. Am Am făcut foarte mult, însă în același timp am accelerat uh, foarte mult uh, uh activitatea în ceea ce privește RTMS-ul. Sunt bucuros să spun că nu mai este o problemă de dacă RTMS-ul uh, va exista, ci când va exista. Asta este întrebarea. Vreau să mă asigur că acest când va fi accelerat și uh, cum va fi realizat, e bine să simplificăm uh, modalitatea de realizare a sa. Avem uh, uh, cei patru piloni tehnici cu ERA ca uh, sistem, autoritate de uh, a sistemului, cu implicarea uh, BEI-ului și cu implicarea DigiMove, precum și a celorlalte direcții generale care nu sunt deocamdată implicate în RTMS, pot să spun că lucrăm cu toții împreună în momentul de față. Deci sunt încrezător că uh, vom realiza acest lucru și în ultimul an am conlucrat cu toate grupurile interesate, stat, autoritățile statelor membre, uh, industria de furnizare, și uh, vă îndemn uh, să vizitați uh, site-ul meu pe internet. Am făcut 90 de întâlniri anul trecut pe tema RTMS. După această prezentare introductivă entuziastă, să vă dau câteva fapte și cifre. Avem un plan de aplicare al RTMS european. Vreau să mă opresc puțin Uh, și uh, să îi aduc un omagiu lui uh, Pan Vim, care a lucrat 14 ani în această privință. Avem un plan de aplicare cu vreo 15.000 de kilometri care trebuie să fie realizați până în 2030. Avem uh, mult mai puțin realizat uh, în Uniunea Europeană și cu atât mai puțin de uh, ceea ce s-a realizat în lume. Suntem la 36-37% din ceea ce pește obiectivele de uh, implementare până în 2023 și acesta va fi un an esențial pentru că statele membre s-au angajat la 4.000 de kilometri RTMS în 2020 avem întârzieri în ceea ce privește angajamentele anterioare, dar sunt și uh, angajamente care sunt sub control. Cea de-a doua preocupare majoră pe care o am este un lucru pe care l-am neglijat oarecum la început, este că în același timp trebuie să avem un program ambițios de uh, uh, înnoire și modernizare a locomotivelor. Am văzut uh, care sunt uh, Uh, necesitățile locomotivelor și vehiculelor până în 2030 pe coridoare și am văzut și statele, uh, deciziile uh, unor state membre de a desfășura astfel de programe avem undeva între 15.000 și 21.000 de noi vehicule care sunt uh, înzestrate cu sisteme RTMS la bord, dar trebuie uh, să uh, modernizăm și un număr mare de locomotive. Acest lucru este uh, semnificativ dacă ne gândim la câte locomotive trebuie să uh, modernizăm uh, pe an deci este un aspect asupra căruia ne vom uh, concentra și uh, voi reveni la acest lucru chiar și în planul meu de lucru cu o strategie de desfășurare a vehiculelor. Uh, economic, acest lucru nu are sens. Nu are sens dacă uh, facem ceva în ceea ce este calea de rulare și nu facem nimic în ceea ce privește vehiculele. Nu trebuie să spun prea multe. Am cheltuit 1,2 uh, miliarde până acum, 2,9 miliarde în momentul de față. Avem de asemenea în ceea ce este instrumentul Refuel să facem RTMS pentru prototipuri. Deci sunt foarte multe aspecte care se întâmplă în ceea ce privește finanțarea. Pe scurt, o să spun cât se poate de personal, am nevoie, și nu spun personal, am nevoie de mai mulți bani. Pentru că dacă nu accelerăm, nu o să dăm impulsul uh, necesar, dar avem nevoie și de fonduri uh, regionale, de BEI, avem nevoie de fonduri naționale și ceea ce avem nevoie este un cadru financiar stabil, astfel încât capacitatea industrială să Uh, fie instituită, astfel încât să nu avem uh, uh, suișuri și coborâșuri în această abordare. Nu am prea mult timp la dispoziție, dar vreau să mă refer la alte două preocupări. Prima, avem peste 20 de sisteme de semnalizare naționale. Asta nu are niciun sens. Trebuie să mergem mai departe și să uh, eliminăm aceste sisteme și să ne uh, concentrăm în discuțiile cu dumneavoastră și în următoarele luni asupra modalității uh, cele mai adecvate pentru uh, a elimina sistemele din clasa B. De ce a durat atât de mult? Pentru că am organizat tranziția de la o lume veche la o lumea nouă. Și această tranziție este tot mai complicată și tot mai costisitoare dacă trebuie să uh, includem tot timpul sistemele vechi. Deci ăsta este un mesaj. Al doilea, trebuie să simplificăm RTMS-ul. Și în realitate trebuie să realizăm că atunci când vorbim despre RTMS, vorbim despre sistemul de gestionare a traficului uh, feroviar. Nu vorbim despre semnalizare sau uh, comunicare radio, ci despre gestionarea uh, Uh, sistemului feroviar. Deci vor exista noi aspecte. Trebuie să ne organizăm fără să tulburăm structura existentă uh, viitorul RTMS. Nu trebuie să distrugem ceea ce s-a realizat pentru că avem nevoie de investiții acum. Doamna președinte, experiența din ultimii ani îmi arată că uh, Uh, RTMS-ul uh, este standardul uh, de aur al lumii. În orice context am discutat. Într-un fel e mai ușor de aplicat pentru că pornim aproape de la zero. Dacă reușim să gestionăm această tranziție dificilă, rapid, dacă facem ceea ce trebuie făcut, Uh, pentru a pune fundația unui sistem uh, feroviar mai eficient și sunt de acord cu tine uh, în ceea ce privește transportul maritim pe distanțe scurte, dar transportul feroviar este coloana vertebrală a transportului. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția noastră. Fără a pierde timpul, o să dau cuvântul coordonatorilor. Domnule Marinescu, aveți cuvântul două minute. Glad to see you chairing the meeting. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mă bucur să vă văd. Domnule Bodevic. Etienne, de Mulțumesc, domnule Etienne, că m-a uh, înlocuit în această dimineață și uh, ecourile pe care le-am auzit sunt foarte bune. About decarbonization of... Să vorbim despre decarbonizarea transportului maritim. Uh, Sincer, nu am auzit măsuri concrete să fie propuse, deci poate puteți intra în detalii când vine vorba de acest subiect. Doresc de asemenea să vă întreb dacă ați evaluat un sistem de feriboturi pentru a transporta camioane, de exemplu, între Turcia și Italia, de exemplu, să spunem la Veneția, pentru a putea scădea emisiile despre care vorbim foarte mult în ultima vreme. Domnule Rute, vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră. ERTMS este un sistem foarte bun. Doresc să vă întreb dacă ați ținut cont de starea actuală privind interoperabilitatea, armonizarea și standardizarea căilor feroviare în general dar chiar și interoperabilitatea ERTMS, din ce am auzit eu, nu este la nivelul pe care ne l-am dorit și că variază sistemele, avem mai multe variante. Aș dori să aflu mai multe despre aceasta. Și acum ce privește pactul ecologic, s-a discutat foarte mult, s-a discutat despre trecerea la a folosirea căilor ferate mai mult și de a transporta în general mărfurile folosind calea ferată. Ceoște coridoarele feroviare pentru transportul mărfurilor, unele nu funcționează așa cum am prevăzut acum 7-8 ani. Aveți de gând să implementați EMTRS pe toate coridoarele? Pentru a fi cât mai convenabil pentru întreprinderi și părțile terțe, să folosească aceste coridoare. Nilsson, în nume du grup socialist. Domnul Danielson, în numele socialiștilor, aveți cuvântul. Uh, and thank you to you both for... Vă mulțumesc și vă mulțumesc amândurora pentru prezentările foarte interesante. În ce privește autostrăzile mării, maritime, am mai multe întrebări. De exemplu, prima, care sunt principalele obstacole în calea atingerii obiectivelor proiectului? În al doilea rând, v-ați referit la primul pilon și că acesta este durabilitatea, ceea ce se potrivește cu ambițiile Comisiei, cu noul pact ecologic și așa mai departe. Dar, conform dumneavoastră, care sunt cele mai mari provocări când vine vorba de transformarea sectorului maritim într-unul cât mai durabil? Și, în al treilea rând, să discutăm despre interoperabilitate, deoarece sunt de acord că trebuie neapărat rezolvată această problemă. Aveți exemple pozitive pe care doriți să ne le prezentați de țări sau regiuni unde există această interoperabilitate între transportul terestru și transportul maritim? În ceea ce privește ERTMS, după cum a spus dumneavoastră, după cum a spus și domnul Marinescu, este un sistem crucial pentru ca pentru a ajunge la o funcționare adecvată a căilor ferate în Europa. Trebuie să spun în paranteză că nu am auzit chiar fiecare cuvânt pe care l-a spus, dar trebuie să spun, chiar dacă facem progrese, suntem în continuare în urmă. În țara mea, impresia ar fi că sistemul devine tot mai controversat. Există regiuni în care se pune în aplicare sistemul și are asociate diferite costuri și până nu avem de-a face cu un sistem cu adevărat european, se poate pune sub semnul întrebării cât de util este să avem un sistem local în care se investesc foarte multe fonduri. Deci trebuie să fim atenți la uh, punctul în care se schimbă lucrurile și în care regiunile care investesc în acest program nu mai pot susține investiții respective. Există așadar un risc aici și aș dori să știu care este calendarul realist pentru a ne atinge obiectivele. Și, că, și ar trebui să implicăm și regiunile în această dezbatere. De ce ar trebui să ne ocupăm noi de acest lucru dacă alte regiuni rămân în urmă? Mulțumesc, domnule Riche, aveți cuvântul. Sunt încântat să îi revăd pe uh, cei doi invitați. considerați că transportul uh, pe distanțe scurte maritime poate să fie integrat uh, în uh, autostrăzile mării sau putem să completăm autostrăzile mării cu aceste căi de transport maritim pe distanțe scurte pentru a asigura fluiditatea. O întrebare, o întrebare pentru domnul Rute, una financiară. Cine și cum Uh, va uh, finanța uh, materialul îmbarcat pe RTMS. Dacă în mod efectiv avem credite prevăzute, dacă acest lucru se află în sarcina companiilor de transport, întreprinderilor de transport, dacă se articulează sau nu cu creditele de infrastructură, a priori ar spune că nu. Deci acest lucru mă preocupă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Riche. Domnule Kof, aveți cuvântul două minute. Mulțumesc pentru a continua cele spuse de colegul meu când v-a adresat o întrebare privind finanțarea. Aș dori să știu mai în detaliu cine plătește până la urmă pentru ERTMS. În ce privește blocajele și punerea în aplicare lentă, Putem oare să învinuim întreprinderile sau mai degrabă statele? Unde sunt aceste bariere și aceste blocaje? La ce nivel apar ele? La nivelul companiilor individuale? Mă refer la companiile din domeniul feroviar care sunt reticente să treacă la noul sistem sau este, să zic așa, o simplă problemă la nivel național? Aș dori să știu că este părerea dumneavoastră. facere în ceea ce privește transportul uh, maritim. Ați menționat uh, provocările post-Brexit pentru Irlanda și pentru statul irlandez. Poate că ați putea să ne oferiți mai multe detalii despre acest subiect. Știu că s-a adus în discuție crearea de noi rute cu feribotul între Irlanda și poate Franța sau țările de jos sau alte porturi apropiate. Aș dori să știu cam ce s-ar putea face în această privință și m-a încurajat comentariul noastră privind transportul maritim pe distanțe scurte. Aș dori să știu ce rol ar putea să joace și mă întreb dacă nu ar putea oare Uniunea Europeană să modifice infrastructura porturilor pentru a încuraja transportul maritim pe distanțe scurte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Campomen. O să aveți cuvântul două minute. O să intervin în limba engleză. Mr. Rute. Uh, Am întrebare pentru domnul Rute. Am fost informați că, mai mult sau puțin, trebuie să îmbunătățim sistemul ERTMS și că se va investi în jur de un miliard de euro, 100 de miliarde de euro, Este greu de crezut să se poată respecta termenul de 2030, totuși. Singurul mod în care am putea folosi timpul cât mai eficient este să lucrăm împreună Comisia Europeană pentru a îndrepta mai multe fonduri către ERTMS. Poate că am putea să facem apel la Banca Europeană de Investiții sau la alte surse pentru finanțare. Dar în momentul de față am acoperit cam 10%. Am văzut statisticile dumneavoastră, sunt foarte interesante, dar credeți că se va implica în acest fel Comisia Europeană? Credeți că vom lucra împreună pentru a respecta termenul limită, deoarece este necesar pentru a lucra asupra acestui domeniu? Mulțumesc! Monsieur Findesa. Mulțumesc! Domnul Findes, aveți cuvântul. Mm, buon, ben ritrovato anche al dottor Rute, che anch'io ho conosciuto. Vă mulțumesc. Aș dori să-i urez bine, bun venit și domnului Rute, îl cunoșteam de când lucra la DigiMove și mă bucur să îl revăd. Domnule Borevic, îmi cer scuze, n-am auzit tot ce a spus și doar să vă adresez o întrebare. Doresc să mă concentrez asupra IRTMS. Noi suntem preocupați de faptul că au rămas în urmă față de planul stabilit. Decizia dumneavoastră de a găsi mai multe resurse este corectă și nu a fost uh, preluată și de către alții până acum. Cred că trebuie să combinăm mai multe surse de finanțare, Invest in You, BEI și contribuții naționale, printre altele, pentru a putea ajunge la un efect de pârghie care să atragă și investiții din domeniul privat. Așadar, pe lângă ce ați spus până acum, aș dori să știu care este situația în ce privește dialogul cu Comisia asupra acestei propuneri. Pentru a încheia, cred că este foarte clar pentru toată lumea că ERTMS poate să contribuie foarte mult la pactul ecologic. Se vorbește foarte mult despre pact și evident că bunătățirea acestei tehnologii sau folosirea sa mai mult va duce la o mai bună densitate a traficului, fără a însemna că trebuie să creăm și infrastructură nouă. Ar duce la o modificare privind modul în care se folosește transportul și efectele ar fi foarte benefice. Deci am încercat, am putea să atingem o mai parte în obiectivele pe care ni le-am propus. Aș dori să știu așadar, este părerea dumneavoastră și ce fel de susținere politică va trebui pentru a avea resursele necesare. la Mulțumesc, doamna Conturan. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doresc să-i mulțumesc domnului Bodevig pentru prezentare. Noul pact ecologic prezentat de Comisia Europeană are ca scop să reducă cu 90% emisiile din uh, transport, ceea ce înseamnă că trebuie să avem scăderi semnificative în ce privește emisiile în domeniul transportului rutier, de la nivel de 75% din prezent, ceea ce înseamnă să folosească mai mult transportul feroviar și căile navigabile interioare. Am avea așadar un mix privind modalitățile de transport. dar am dorit să ne concentrăm și pe transportul maritim pe distanță scurtă. Dar conform Comisiei, două cincimi din comerțul intracomunitar se face folosind um, transportul maritim pe distanță scurtă, inclusiv între insule. Ați luat acest lucru în calcul, în TNT, ne-ați cerut ajutorul și evident că vă vom acorda susținerea noastră. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră privind rolul pe care l-ar putea avea în cadrul pactului ecologic. Din moment ce porturile nu sunt doar căi de acces uh, către statele membre, ci au și o componentă internațională, poate că ar trebui să privim porturile drept proiecte transnaționale. Și aș dori de asemenea să vă rog să ținem legătura și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm. Nu mai aveți decât un minut de acum încolo. Doamna Bilbao. Președintă. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să-i adresez o întrebare domnului Rute. Se pare că avem vești pozitive, pare că facem progrese și că am mărit ritmul. Aș dori să întreb în legătură cu întârzierile pe care le-a menționat care par a fi controlate. Aș dori să știu ce vrea să spun prin acest lucru. În al doilea rând, dorim să reducem sistemele de semnalizare. Știm că aici avem și un conflict de interese între diferitele state. Aveți vreo strategie pentru reducerea sistemelor de clasă B și în ce ritm trebuie să avansăm? În al doilea rând, sunteți de părere că am putea să realizăm o tranziție adecvată și să ajungem la un sistem competitiv și mai durabil în condițiile în care nu putem să avansăm cu construcția TNT? Cu alte cuvinte, putem să avansăm uh, în aceste, în aceste direcție fără a avansa pe TNT? Și dacă nu, ce am putea face mai mult pentru a convinge statele membre să finalizeze proiectele și că ele reprezintă o oportunitate pentru Europa? Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Bilbao. Madame Grapini. Doamna Grappini, un minut. Vreau să mulțumesc uh, ambilor uh, invitați și pentru că nu avem timp, foarte scurt câteva întrebări. Pentru primul vorbitor, ați vorbit de spațiu maritim inteligent și porturile să fie legate de punctele de interes terestru. Puteți să ne spuneți cum? Sigur, amândouă duc la creștere de competitivitate și eficiență economică, dar cum? Legat de al doilea punct, uh, IRTMS, Uh, lucrurile, sigur, ne-ați asigurat că va exista, dar nu ați spus și când. Aveți o proiecție în timp când va exista, pentru că, pe de altă parte, ne-ați spus că sunt 20 de sisteme diferite de semnalizare, aveți un grafic de timp, când doriți să le armonizăm. Apoi avem uh, problemă cu conectivitatea și interoperabilitatea, pentru că știm bine că Uh, calitatea căilor ferate în statele membre uh, este extrem de diferită și nu cred că putem să uh, facem o conectivitate corectă până nu se investește în infrastructură. Despre ce lucruri puteți să ne sau ce ne puteți spune despre acest lucru legat de uh, 2020, pentru că ați spus că statele membre s-au angajat la 4.000 de kilometri. Cum, de unde bani și ce credeți că se poate întâmpla în, până în 2020? Mulțumesc! Merci. Mhm. Mulțumesc, doamna Grapine. Domnule Harkin, aveți cuvântul un minut. Merci, madame la présidente. Merci. Alors... Mulțumesc, doamna președinte. Mă adresez uh, domnului Bodevic. În prezentarea dumneavoastră spuneți în același timp că politica autostrăzilor mării se va alinia mai bine uh, coridoarelor din rețeaua centrală și, pe de altă parte, spuneți că ați dat mai multă atenție regiunilor periferice. Eu provin dintr-o regiune periferică, pentru că atunci când locuiești la Brest, suntem o, un oraș cu mai bine de 100 de mii de locuitori din Europa, care este uh, Uh, cel mai departe, poate cel mai departe de un coridor al rețelei uh, centrale. Nu prea sunt tare în geografie, dar asta este situația. Văd asta de la fereastra mea. Apoi, cei care trăiesc în această regiune. Cum faceți pentru a apropia regiunile periferice dacă vă concentrați asupra rețelei centrale și faceți totul pentru această rețea. Mulțumesc, Doamna Bind, aveți cuvântul. Un minut. Uh, Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Voi continua în limba daneză. Am uh, urmărit uh, ceea ce ați spus despre dotări Și, de asemenea, uh, am urmărit uh, aparatura în ceea ce privește um, transferul de pe calea ferată în alte infrastructuri. Uh, puteți să ne spuneți câteva detalii? Ja, guten Tag, um, Herr Bodewig. Bună ziua, domnule Rute, domnule Bodevic, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, introducerea dumneavoastră. Am două întrebări scurte. Prima, cum ne putem asigura că statele care lucrează deja cu ERTMS și au progresat cu acest sistem din punct de vedere tehnic, nu vor regresa dacă ne gândim acum să le susținem, pentru că avem uh, puțin senzația că, într-adevăr, dacă se întâmplă ceva transfrontalier și Uniunea Europeană dorește o astfel de colaborare, atunci poate că la un moment dat apare și o posibilitate de finanțare. Până una alta nu este așa și ar fi păcat ca cei care și-au făcut deja temele și uh, deja dau un randament uh, puternic uh, să aibă de pierdut. Deci, cum tratați acest conflict? În al doilea rând, legătura între cele două proiecte ale dumneavoastră care funcționează cel mai bine, pentru că <clears throat> dacă colaborează așa este, evident atunci cum putem să creăm o rețea inteligentă de cale ferată la nivel european, folosindu-ne de aceste linkuri, de aceste legături, care sunt uh, sugestiile dumneavoastră astfel încât să interconectăm cel mai bine aceste proiecte. M-am înscris și eu, am două întrebări importante ce vă așteptați de la pactul ecologic și care sunt uh, propunerile concrete care trebuie să se regăsească în pactul ecologic. Al doilea lucru care mi se pare important este că ni se vorbește despre autostrăzile uh, mării uh, de foarte mult timp și pe de altă uh, parte, la nivelul G20 ni se spune că uh, în uh, domeniul maritim prioritatea este reducerea uh, navelor, iar dumneavoastră vorbiți acum de autostrăzile maritime și sigur va trebui să finalizăm acest proiect. Cum veți responsabiliza statele membre în această privință și în ceea ce privește trenurile? Ieri am uh, inaugurat uh, trenul de noapte Viena-Bruxelles uh, în ceea ce privește transportul, cum vom face ca în ceea ce privește porturile, vom redeschide linii feroviare care au existat pe vremuri pentru a conecta uh, porturile. Deci fiecare aveți 5 minute pentru a răspunde la uh, întrebările uh, care s-au pus. Știu că este un exercițiu dificil, dar este timpul este foarte limitat. Îmi permiteți, voi răspunde în limba germană, pentru că sunt foarte multe domenii care au fost abordate. Voi dori să încep prin a stabili care sunt deficitele. Într-adevăr, există deficite, există în continuare porturi în Europa care nu uh, beneficiază de multimodalitate, deci nu oferă aceste legături multimodale, dar uh, acesta este doar unul dintre subiectele problematice. Pe de altă parte, avem uh, un sistem de prelucrare problematic în ceea ce privește încărcătura. Pentru că noi dorim un, uh, o fereastră unică europeană și uh, dorim ca totul să fie prins într-o singură plasă. Este foarte important să avem un sistem de gestionare a traficului maritim și, ca să revin la ceea ce a spus domnul Marinescu, cum putem să uh, transferăm traficul? să ne gândim la Valencia și Barcelona, care au o conexiune, Civita Vecchio, care duce către Lancrona și continuă uh, prin Marea Adriatică către Croația, Slovenia și către statele din Balcanii de vest, chiar până în Grecia. Acesta este un concept care ar duce la o reducere uriașă a emisiilor, pentru că întreg uh, traficul continental ar fi transferat pe mare în proporție de câteva sute de mile. Deci există un efect care poate fi văzut imediat. Și dacă este să luăm în serios pactul ecologic cu decarbonizarea traficului, atunci trebuie să ne gândim că este important ca vasele să preia aceste uh, încărcături și uh, deci traficul să fie mutat pe mare. Pentru aceasta însă este nevoie de bani. Am uh, investit în domeniul cercetării, există ceva rezultate, trebuie să mai uh, dezvoltăm însă și alte direcții. Toate acestea țin de acest concept, însă da, noile concepte sunt foarte utile. Într-adevăr, și porturile trebuie să fie mai economice. Digitalizarea face parte din acest proces. Trebuie să reducem birocrația și uh, procesele trebuie să poată fi urmărite, pentru că această trasabilitate este importantă. Ele trebuie să fie protejate din punctul de vedere al securității. De aceea, prin intermediul digitalizării, considerăm că vom putea înregistra progrese importante. În același timp, dacă vrem să oferim stimulente, atunci trebuie să discutăm și despre uh, stimulente pozitive, Positive Incentives. Vorbim despre un sistem din Spania care se cheamă Ecobonus. Am uh, discutat în această după-amiază despre acest sistem. Trebuie să ne gândim cum putem să-i răsplătim pe cei care, în loc să uh, circule 5.000 de kilometri cu camionul, uh, transferă acest trafic pe cale maritimă și fac acest și folosesc acest trafic maritim. O altă întrebare s-a referit la pentru că ați uh, ați vorbit despre domeniile principale, la porturile care se găsesc în regiunile din care proveniți, bineînțeles. Însă aici nu vorbim despre alternative. Avem uh, o nevoie, un necesar pe care l-am identificat. De exemplu, traficul către insule sau către uh, regiunile ultraperiferice. Există uh, nevoi care au fost identificate în ceea ce privește vecinătățile. Haideți să ne gândim la Africa, care a avut cea de-a doua, cea mai mare rată de creștere în ultima vreme. Și dacă este să ținem cont de aceste evoluții, atunci uh, vom avea un efect dacă ducem transferul nu spre stradă, ci prin intermediul căilor maritime să creăm legături cu alte destinații. ce înseamnă o regiune care să fie eficientă? Ei bine, o regiune eficientă este cea a Mării Baltice, a Mării Estului. Aici avem o cooperare foarte bună, există foarte multe uh, pro, um, proiecte emblematice și, uh, de asemenea, traficul pe mare este unul cât se poate de uh, intens. Trebuie să vedem cum să coordonăm și mai bine lucrurile, astfel încât volumul transportat pe această mare să fie și mai mare. Există și aici probleme pe care le-am identificat și pe care vi le pot prezenta. Situa- ne-am întâlnit cu situația ca în cazul TNT-ului puteam să uh, conectăm uh, un port principal cu o rețea cuprinzătoare. Însă și în ceea ce privește transferul traficului, am putea să solicităm să poată fi interconectate două uh, porturi uh, importante dacă uh, se obțin astfel progrese, dacă se obțin uh, puncte pozitive. Trebuie să îmbunătățim traficul feroviar, într-adevăr, și traficul pe uh, distanțe scurte pe mare și pentru aceasta trebuie să îmbunătățim uh, infrastructura. Dar și uh, lanțurile logistice, lanțul valoric trebuie îmbunătățit. Pentru că în prezent avem o trăsătură dominantă prezentă și anume cea a traficului rutier. Dar dacă este să luăm în serios uh, acest pact ecologic european, atunci uh, navigația pe distanțe scurte, pe mare, uh, trebuie să fie intensificată. Mă bucur așadar să discutăm pe acest subiect aici la comisie și, uh, bineînțeles, că uh, dacă doriți putem să discutăm și personal pe marginea acestui subiect. La Aveți cuvântul, domnul Roite, pentru 5 minute. Mulțumesc, doamna președintă, pentru a răspunde la o serie de întrebări uh, legate de interoperabilitate puse de domnul Marinescu, dar și de alții. Cred că în momentul de față avem o situație diferent, diferită față de situația din anii precedenți. Vă rog să îl ascultăm pe domnul Uite. Avem o autoritate Uh, instituite uh, uh, și anume Agenția pentru Feroviară de la Valesia și putem să evităm toate problemele pe care le-ați ridicat în discuție în ceea ce privește interoperabilitatea, probleme cu care ne-am confruntat în trecut. Autorizarea de punere pe piața locomotivelor trece prin era Uh, și achizițiile publice, la fel, uh, avem un uh, avem, am rezolvat o problemă pe care am, cu care ne-am confruntat în trecut. Pentru a răspunde domnului Danielson. Esco, you asked about the freight corridors. I'm very much convinced that we need that we to certain Domnule Maenescu, v-ați referit la coridoarele pentru transport. Sunt de acord că trebuie să le dezvoltăm și să lucrăm în paralel, atente și la coridoare, trebuie să gândim aceste lucruri împreună. Dacă nu, la următoarea revizie TNT trebuie neapărat să gândim împreună aceste lucruri, coridoare de transport maritim și TNT, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să ne concentrăm cât ar trebui pe coridoarele transformate din toate, au nevoie de ERTMS pentru a ne asigura că avem un management al traficului, un sistem de gestionare a traficului adecvat. Domnule Danielson, ce privește chestiunea celui care acționează primul, într-adevăr, există o serie de regiuni care au adoptat sistemul de gestiune a traficului ERTMS și există și alte regiuni care se întreabă um, în ce moment să-l aplice și ele. Trebuie să ajungem la implementare de plină a ERTMS și trebuie să avem și finanțarea necesară pentru a ajunge în acel punct. Domnule Riche, pe bună dreptate ați ridicat uh, problema materialului îmbarcat avem nevoie de o strategie europeană pentru acest material. Dacă nu avem așa ceva, finanțăm deja și asta este un răspuns uh, și la alte întrebări. Uh, prin uh, Connecting Europe Facility finanțăm și materialul îmbarcat. Însă, atitudinile diferă în statele membre atunci când e vorba de mobilizarea fondurilor publice. În țările de jos, de pildă, avem acest lucru și în Belgia, dar nu și în Suedia sau în altă parte. Uneori sunt invocate argumente false de genul ajutor de stat și trebuie să terminăm cu astfel de argumente. În programul meu de lucru sper că voi spune și ceva în această privință. Nu pot să răspund la toate întrebările. Doamna Bilbao, ați subliniat un element care este foarte greu de rezolvat. Cum ajungem la obligația uh, pe care trebuie să o impunem statelor membre pentru a uh, încheia uh, cu utilizarea sistemului uh, clasa B. Trebuie să ne gândim să stabilim o uh, dată la care aceste sisteme de clasă B uh, să nu mai funcționeze. Va fi greu, uh, va trebui să găsim soluții cu linii secundare, însă trebuie să mergem pe această cale pentru că, al minteri, în orice producție de modernizare a uh, locomotivelor și uh, când vedem toate tipurile, toate sistemele care trebuie uh, înglobate, ne putem explica atunci de ce sumele sunt astronomice. Deci trebuie să accelerăm acest proces. Perhaps, uh... Dacă aș putea să spun și câteva cuvinte prin finanțare. Și pe aceea voi încheia intervenția mea. În realitate, trebuie să mobilizăm o serie de posibilități financiare diferite. Ne confruntăm cu o dificultate și anume, cei care câștigă cel mai mult de pe urma IRTMS sunt cei care gestionează infrastructura. Dar ei nu au posibilitatea să finanțeze companiile feroviare prin legislație. Deci fie mergem mai sus pe scara ierarhică până la miniștri de finanțe, care să mobilizeze direct o parte din fonduri, deoarece partea cea mai importantă o reprezintă modernizarea, fie găsim alte soluții din fonduri europene, din parteneriate publice-private, din parteneriate și așa mai departe. Exemplul din Italia este foarte bun. Căile ferate din Italia au efectuat un studiu foarte bun și a rezultat că este mult mai ieftin dacă se pune în aplicare ERTMS. Dar dacă nu avem ce întreb, dacă nu avem locomotive necesare, atunci este mai costisitor să avem acest sistem, deci ne trebuie amândouă. Și poate că am putea chiar să avem un termen limită mai apropiat, nu 2050, ci mai scurt, pentru o implementare de plină nu doar când vine vorba de coridoare, ci și, pe exemplu, în state cum ar fi Suedia, țările de jos, Belgia, Luxemburg, Italia și Germania să gândesc la acest lucru, de a folosi ERTMS pe toată partea esențială a rețelei. Godwin, merci. Vă mulțumesc, uh, domnule Vedvic și Roite, pentru răspunsurile dumneavoastră. Rămânem în legătură pentru că uh, sunt întrebări care nu au uh, primit uh, răspuns. Întrebarea domnului Pierre Kaminski, care spune că există regiuni sau uh, orașe care sunt într-un echilibru Uh, al orașelor destul de complicat. Trebuie uh, să avem uh, propuneri concrete, astfel încât să lansăm o dinamică. Sigur, problema finanțării rămâne centrale și vom avea ocazia să vă revedem cât se poate de curând. Sunteți întotdeauna bineveniți în comisia noastră, vă rog să îi aplaudăm pe cei doi oaspeți. Este în <laughs> Allez, nous continuons nos travaux. Bun, continuăm lucrările noastre. Continuăm uh, lucrările noastre. O să cer uh, cabine întreprezeților români. Dacă puteți să-mi faceți un serviciu. Mm. Vă rog să uh, obturați oarecum uh, geamul, <laughs> pentru că lumina soarelui ne vine direct în ochi. Bun, au pus o foaie în loc de un oblon. Da. Non, il n'y a pas de solution. Bah, chez les Roumains, il y a des solutions, vous voyez Românii au găsit soluții, vedeți? Au voința să mă ajute. Mulțumesc cabinei române. Domnule Marinescu, o să vă explic. În cabina interpreților români există o ferestruică. Și mi s-a spus uh, uh, din partea cabinei franceze uh, că nu se poate acoperi acea ferestruică, dar uh, interpreții români au găsit o soluție. Sigur, românii întotdeauna găsesc o soluție. Fac tot ce se poate pentru confortul dumneavoastră. Da, știam acest lucru. Bun, Începem uh, uh, cu relații bune înainte acestui vot uh, faimos. Bună ziua tuturor! Sunt mulți pe care nu i-am văzut de la începutul anului. Dați-mi voie să vă urez un an bun dumneavoastră și uh, familiei dumneavoastră, un an cu realizări. Doamna Grapini, vreți să votați, dar eu sunt politicoasă și vă fac urările pentru noul an. Uh, deci să fie un an uh, productiv și în uh, comisie. Înainte de vot vreau să uh, facem un test. Votul s-a deschis, vot electronic. Allez. Voilà, le vote est ouvert. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Votul s-a închis. Foarte bine. Nu sunt uh, surplusuri de socialiști, PP și așa mai departe. Uh, la început vreau să vă spun, dragi colegi, cele patru voturi următoare sunt voturi de confirmare a acordurilor de în a doua lectură anticipată. Deci, uh, voturile vor fi cu majoritate simplă. Pentru informarea dumneavoastră, urmarea va fi următoarea. După aceste voturi, voi scrie o scrisoare președintelui Coreper, după care Consiliul va adopta uh, formal prima sa lectură. Și aceasta va fi transmisă Parlamentului pentru a doua lectură. Toată lumea știe, deci, care este procedura. Și trecem acum la vot. Și începem cu votul privind informarea electronică pentru transportul de mărfuri și raportor este uh, domnul Deli. Văd că sunteți foarte surzător astăzi, domnule Deli. Deschid votul. Am închis votul și raportul uh, este uh, adoptat. Felicitări, domnule Deli. Continuăm cu al doilea raport exigențele în materie de control și reguli specifice pentru detașarea conductorilor în sectorul, șoferilor în uh, sectorul de transport uh, rutier. Uh, doamna Conecica este raportor. Votul este vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis și este adoptat. Domnule Marinescu, ce se întâmplă? Intervenție fără microfon a domnului Marinescu. Deci, continuăm. Bun, continuăm cu al, al doilea uh, raport, exigențe minice, minime privind uh, durata maximă a șofatului zilnic și săptămânal, timpul de odihnă și tahografe. Doamna Vircunen este raportor, deschid votul. Am închis votul și uh, votul este aprobat. Continuăm. cu raportul privind modificarea regulamentului 1071 din 2009 și a regulamentului 1072 din 2009 pentru a le adapta uh, evoluțiilor uh, din sector. Uh, raportor este domnul Ertug. Deschid votul. Votul uh, s-a închis și uh, raportul uh, este adoptat. Continuăm voturile. Suntem la modificarea acordului euromediteranean privind serviciile aeriene între comunitatea europeană și Maroc pentru a ține cont de aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobat. Continuăm cu acordul bilateral de transport rutier între Germania și Elveția pentru transporturile de cabotaj uh, în serviciile de transport internațional rutier de călători cu autocare și autobuze în regiunile frontaliere. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. și adoptat cu o mare majoritate. Continuăm cu propunerea care dă posibilitatea Italiei să negocieze și să încheie un acord cu Elveția, autorizând transporturile de cabotaj în cadrul serviciilor de transport internațional rutier, de călători, cu autocare și autobuze în regiunile frontaliere. Domnul Marcus Ferber este raportorul nostru. Votul este deschis.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 Votul s-a închis. ...49 de voturi pentru, deci uh, a trecut uh, raportul. Continuăm cu bugetul de descărcare. Raportul doamnei Montero. Și începem cu amendamentele imediat. Uh, amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Respins. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Trecem la amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Nu e clar. Supunem la vot electronic. Amendamentul 6. Vă rog. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16. Vreți să verificăm 15. Deschid votul la amendamentul 15. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschid votul la amendamentul 18. Votul s-a închis. Amendamentul 18 adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul final acum. Deschid votul. Votul s-a închis și adoptat în mare măsură. Și continuăm cu raportul doamnei Grapini privind uh, agenția EMSA. Amendamentul 1 pentru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 pentru împotrivă abțineri respins. 2 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 4 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri nu e clar. Deci vot electronic 5. Deschid votul la amendamentul 5, vă rog. Închid votul și este respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendament 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vrem să verificăm amendamentul 15? Bun, verificăm. Deschid votul. Votul s-a închis și este respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, supunem la vot electronic. Amendamentul 17, deci. Votul s-a închis și este adoptat. Și supun la vot electronic, uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis și adoptat. Continuăm cu Agenția Uniunii Europene pentru căile ferate. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. O să verificăm optul. Deci deschid votul la amendamentul 8. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul final, vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis și adoptat. Continuăm cu EASA. Amendamentul 1. Pentru împotrivă abțineri adoptat. 2. Pentru împotrivă abțineri adoptat. 3. Pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final, votul s-a deschis. Bună ziua, doamna Șavin. Totul e bine. Votul s-a închis și este adoptat. Uh, continuăm cu uh, Shift to Rail. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri. Cine nu vrea să voteze? Adoptat. 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și uh, raportul este adoptat. Continuăm cu aeronautica și uh, mediul Clean Sky, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm. Deschid votul la amendamentul 4. Votul s-a închis și este adoptat. Continuăm. Amendamentul 5 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 pentru împotrivă, abțineri. Sunt unii care nu votează. Bun, supun la vot. Deschid votul, amendamentul 6. Votul s-a închis. Respins. Cu un vot. Da, se mai întâmplă. Bun. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votul final. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. și a adoptat, bravo doamna uh, Grapini, uh, raporturile, rapoartele noastre privind agențiile europene au fost adoptate. Și continuăm Două minute pauză pentru cei care vor să părăsească sala. fait une petite pause. Mes chers collègues, la séance est... Dragi colegi, uh, suspendăm ședința șapte minute pentru că invitatul nostru nu a sosit încă. Deci puteți să mergeți să beți o cafea în șapte minute. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Uh, lucrările noastre. Nous en discuterons uh, tout à l'heure lors de la réunion des coordinateurs. O să discutăm uh, în curând Uh, la reuniunea coordonatorilor procedura uh, bugetară care a fost modificată și opiniile pe care le vom uh, redacta privind orientările bugetare pentru 2021, care va fi principala noastră contribuție la primele etape ale procedurii bugetare avem un calendar foarte strâns și este important de aceea să avem un schimb de opinii cu raportorul general pe buget, domnul Laru Tuiru, Vă mulțumesc că sunteți uh, oaspete în uh, comisia noastră și că ați uh, acceptat să discutăm aceste aspecte bugetare astăzi. Sunteți binevenit. De îndată ce o să cereți acest lucru, comisia noastră, dacă aveți nevoie de chestiuni tehnice de discutat, noi suntem deschiși, vom lucra împreună veți avea 10-15 minute pentru această abordare uh, generală cu accent pe ceea ce ne interesează, infrastructurile de transport și să știm care sunt progresele făcute în proiectul dumneavoastră, orientările bugetare care vor fi la ordinea zilei în următoarele uh, săptămâni. Și uh, la mulți ani. Mulțumesc că m-ați primit. Sunt uh, deputat de șase luni. Am fost raportor din umbră pentru bugetul din 2020 și raportor general pentru uh, bugetul uh, următor. Am câștigat 9 miliarde în plus față de ceea ce se dorea de către șefii de stat pentru 2020 Uh, am reușit să lucrăm împreună cinci grupuri politice. Șefii de stat au înțeles că Parlamentul este unit, are uh, o ambiție și am reușit uh, să lucrăm din octombrie. Și dacă am reușit să gândim împreună și să avem o poziție comună februarie-martie, lucrurile vor, fi, vor sta bine. În uh, președinția finlandeză grupează 35% față de sumele prevăzute uh, de Parlament. Dacă am reușit să fim uh, uniți și dacă nu vom fi uniți, va fi dificil. O să vă arăt câteva grafice. Nu știu dacă puteți proiecta prezentarea PowerPoint. Serviciul tehnic este posibil să o proiectați pe ecran? Probabil care sunt prioritățile noastre. Prima prioritate și asta privește transporturile în esență, da, mulțumesc. Vorbesc uh, franceză, mulțumesc interpreților. Dacă vorbesc uh, uh, rapid, chiar francezilor vă spun să-mi faceți semn. Prioritatea este uh, Uh, pactul uh, ecologic am fost uh, la Madrid și cei de la Bangladesh vorbeau de schimbările din Bangladesh vorbeau de schimbările climatice. Am fost două zile la Bamako și ni s-a spus că schimbările climatice vor face tot atâtea morți precum SIDA strategia noastră este ca Parlamentul să fie unit, să avem priorități clare și să avem de partea noastră cetățenii. Uh, cel care a devenit acum ministru uh, uh, francez și-a dorit ca Parlamentul să fie mai unit în fața șefilor de stat. Trebuie ca Parlamentul să fie unit, să aibă obiective clare și să aibă de partea sa cetățenii. Și dacă Parlamentul este unit și are de partea sa cetățenii, va putea să obțină mai multe fonduri de la șefii de stat. Problema uh, climatică este extrem de gravă Uh, la conferințele uh, internaționale se spune că uh, creșterea emisiilor de dioxid de carbon crește de trei ori tot timpul și totul se agravează. Prin urmare, suntem aproape de un punct de unde nu mai există întoarcere. Iată ce se întâmplă în uh, uh, Groenlanda, uh, iată cu albastru aveți ceea ce se întâmplă de 30 de ani și iată ce s-a întâmplat în aprilie, mai, iunie, 20% din uh, ghețar s-au topit. Anul acesta am avut 45% din ghețar care uh, s-au topit în iunie. Chestiunea se agravează. La Madrid am văzut decepția și totul se învârte în jurul Europei. Uh, Discursul a fost uh, foarte bine uh, primit, uh, o echipă ambițioasă și globală. Acum este esențial, mai ales în transporturi, dacă vrem să reducem la jumătate emisiile de dioxid de carbon, este foarte bine. Uh, apoi, uh, în ceea ce vește energiile regenerabile, trebuie să izolăm uh, clădirile, să avem o eficiență energetică trebuie să facem uh, uh, progrese și ceea ce este interesant, uh, am văzut înainte de Crăciun, ni s-a spus, o să venim cu un document pe 14 ianuarie, o să fiți decepționați pentru că nu sunt noi fonduri, însă oricum am văzut un climat de cooperare. Ni s-a spus că acest document va fi lansat pe 14 ianuarie. Nu sunt bani în plus, dar suntem de partea voastră și vom uh, pregăti acțiuni pentru a exercita presiuni asupra uh, cetățenilor. Avem nevoie de Parlament pentru a face astfel de presiuni. Deci comisia, noua comisie, spune că lipsesc volume uh, considerabile. Vechea comisie cu un scenariu mai puțin uh, ambițios, reducerea cu 40% a emisiilor, a spus că uh, în fiecare uh, an lipseau 260 de miliarde, fără a ține cont de costurile sociale și necesitățile de adaptare. Dacă vrem să accelerăm și să împărțim, să reducem la doi emisiile, trebuie să ținem cont de necesitățile infrastructurilor și pentru asta lipsește lipsesc cel puțin 500 de miliarde în fiecare an. Deci, și șantierul cel mai uh, semnificativ, deci între 260 și 360 uh, uh, diferența este mare. O bancă a schimb, pentru clientele schimbat, climatice va da 16 miliarde, dar uh, uh, acest uh, lucru este insuficient și noi fonduri 7, ceva miliarde. Deci trebuie să facem progrese și aș dori să putem să facem uh, progrese pe uh, proiecte concrete, care sunt nevoile de investiții în transporturi, în transporturi cotidiene, pentru ca să uh, avem de partea noastră uh, cetățenii și șefii de state care să uh, mărească uh, finanțarea. În ceea ce privește clădirile, au fost, vor fi izolate jumătate din clădiri, e mult, însă nu este suficient, lucrurile sunt complicate. Uh, y a besoin de plus réfléchir, il y a besoin de plus euh, euh, innover. Cred că trebuie să ne gândim un pic mai mult la, transportul, la sectorul transporturilor. Trebuie să inovăm și negociem uh, finan- cadrul financiar multianual, negociem pactul verde și bugetele pe 2021. Trebuie așadar să fim consecvenți în toate aceste privințe și cred că vor fi negocieri în toate domeniile pe care le-am menționat. Cea de-a doua situație critică cu care ne vom confrunta și am vorbit despre acest lucru cu ministrul pe, problem, pe chestiuni sociale este că trebuie să fim conștienți de o nouă criză financiară. Trebuie să continuăm cu politicile tradiționale ale Uniunii Europene și să continuăm misiunea fundamentală a Europei și să ne uh, ocupăm continuare de problema schimbării de climă. De asemenea, foarte mulți economiști sunt de părere că va surveni o nouă criză financiară datorită datoriei publice și private din Statele Unite, care a crescut cu peste 2,5%, care a triliarde de dolari în ultimul an. Iar situația în China este asemănătoare. Deci și China și SUA sunt pe punctul de a intra într-o criză. Nu am mai văzut o asemenea situație până acum. Nivelul speculației era de 14.000 înainte de criza din 2008-2009. Iar acum ne aflăm la 28 de deci nivelul de speculație este de două ori mai mare, mai rău decât în 2008-2009. Deci avem foarte multe indicii că ne îndreptăm spre o nouă criză financiară care putea fi de 10 ori mai gravă decât cea din 2008. Credem că este cazul să lucrăm la un sistem privind uh, asigurarea locurilor de muncă și um, sistemul din Germania a fost lăudat, sistem prin care se reduc poate veniturile sau orele de lucru, dar oamenii își pot păstra locurile de muncă. Evident că nu este la fel de relevant pentru noastră, dar trebuie să fim consecvenți pe toată linia prioritățile Parlamentului trebuie să fie finanțarea pactului ecologic și protejarea locurilor de muncă, protejarea întreprinderilor de asemenea. Nu știm când va lovi criza financiară, să fie anul acesta, anul viitor. Foarte mulți economiști cred că va fi vorba de 2020, dar este posibil să survină în 2021. Kennedy a spus că e mai bine să te ocupi de lucruri din timp, cum s-ar zice, să-ți faci uh, uh, vara sanie și iarna car. Așadar, trebuie să ne ocupăm de toate problemele acum când putem, să ne concentrăm pe partul ecologic și să limităm efectele potențiale crize asupra MM-urilor și a economiei și în general. Avem resurse la dispoziție. Am discutat cu președintele Băncii Europene de Investiții și am putea dispune doar de 16 miliarde din această direcție. După cum știți, totuși niciodată nu au existat mai multe fonduri disponibile pentru investiții ca în prezent. Este foarte important. În transport investițiile sunt cruciale și există investiții pe termen lung care ar putea fi finanțate de către o bancă pentru climă dacă ar exista resursele la dispoziție. Dacă nu vom avea bunuri în plus nu ne-am făcut strategiile cum trebuie. S-ar putea investi prin intermediul unor împrumuturi care să fie destinate dezvoltării infrastructurii din domeniul transporturilor. Deci am putea avea parte de subvenții din partea băncii pentru climă, care să ne ajute să ne atingem obiectivele în domeniul schimbării de climă. Dacă dorim să avem un buget uh, climatic pentru transport, pentru agricultură și așa mai departe, trebuie să găsim noi resurse. Nu este posibil ca statele membre să vină cu încă 500 de milioane de euro. Dacă dorim un buget suplimentar, ne trebuie resurse suplimentare și trebuie să le găsim. Evident că este foarte bine că întreprinderile au profit, dar acum întrebarea este unde se îndreaptă acest profit? Este împărtășit cu lucrătorii, merge către investiții, către dividende pe piața financiară. În ce direcție se îndreaptă aceste profituri? Foarte multe dintre profiturile realizate nu mai ajung în economia reală, ci sunt direcționate către piețele financiare. Deloitte uh, susține că ar fi dezastruos dacă profiturile dacă taxele vizând întreprinderile, vor continua la același nivel. Avem nevoie de investiții masive, mai ales, de exemplu, în cercetare și dezvoltare. Marja de profit cresc foarte mult, iar în Europa impozitul a scăzut la 19%, pe când în Statele Unite a fost destul de constant la 30%. Doamna van der Leyen se referă la pactul ecologic, noul, noua înțelegere care face refer și la proiectul lui Roosevelt, oare putem cu toții să ne gândim la nevoile care ne confruntăm și măsurile pe care le avem la dispoziție? L-am citat pe Kennedy mai de mult, în timpul căruia ne-am îndeplinit visul de a ajunge pe lună. Ei bine, el uh, a crescut bugetul NASA considerabil. Să nu ne temem așadar să creștem și noi resursele. Dacă suntem serioși în această privință, trebuie să găsim resurse noi. În ceea ce privește transportul, și mă apropii de final aici, aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră pentru 2030, pentru 2050, în ce privește reducerea la jumătate a emisiilor de dioxid de carbon care este ambiția pe care o aveți noastră, care este obiectivul dumneavoastră, ce ați dori să faceți, dar nu aveți finanțarea necesară. E bine să mergem la șefii de staj de guvern și să spunem, uitați ce proiecte există în Franța, în Germania, în Spania, în Italia. Trebuie să punem lucrurile în mișcare. Putem solicita mai mulți bani către bugete, mai mulți bani din partea băncii pentru climă. Putem să cerem ajutor. Știu că sunt suntem înconjurați de oameni care ne-ar putea ajuta. Trebuie să vedem ce, care vor fi efectele creșterii arate șomajului, să vedem ce instrumente avem la dispoziție pentru a ne ocupa de probleme care ar putea să apară. Am fost politician timp de 11 ani și e foarte interesant să aud ce idei aveți dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte detaliată și acum vom începe discuția Emilia, Domnule Marinescu, aveți cuvântul. Stimați colegi, mulțumesc foarte mult pentru această conferință privind situația globală, economică. Ne aflăm aici la Comisia TRAN. Dorim să știm cum vedeți dumneavoastră următoarea situație, cum am putea să realizăm orientările Parlamentului European pentru, următor, pentru bugetul pe următorul an, fără cadrul financiar multianual. Deoarece pentru moment nu se prevede acest lucru. În același timp, nu avem nici uh, o propunere din partea Comisiei Bugete. Ca să explicăm un pic mai uh, mult procedura cea nouă, ce poate colegii noștri doresc să afle ceva mai multe detalii. S-au menționat foarte multe lucruri, v-ați referit la Kennedy, la Franța, dar aș dori să știu la ce vă așteptați din partea următoarei propuneri bugetare pentru anul viitor. Ce ați dori să vedeți din partea comisiilor orizontale. Cum doriți să se construiască raportul? Ce doriți să conțină acesta? Avem două posibilități. Politici noi, care vor uh, intra în vigoare dacă se va aproba noul cadru financiar multianual. Poate că nu și atunci vom avea un buget de tranziție. Și politicile care ar trebui să mai continue încă vreo câțiva ani. Știm că sunt politici care vor continua pentru încă trei ani. Care este situația în ce privește Brexit? Regatul Unit ar trebui să mai contribuie încă trei ani, da sau nu? Cred că acestea sunt elementele care ne-ar interesa foarte mult, cel puțin pe mine m-ar interesa să aud ce aveți dumneavoastră de spus. Să vedem care este părerea dumneavoastră pentru alcătuirea unui buget european și care credeți că ar trebui să fie propunerea Parlamentului pentru bugetul pe următorul an. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Laguturu! Noi aici, la Comisia TRAN, urmărim cu multă atenție discuțiile privind bugetul. Investițiile în infrastructură și transporturi sunt vitale pentru coeziunea teritorială și economică a Uniunii Europene. Investițiile acestea reprezintă acțiuni concrete. Este un mod de a îmbunătăți eficiența la nivel european. Cum am putea înlesni transportul de bunuri și persoane? Pentru a asigura bună funcționare a pieței interne, avem nevoie de conectivitate. Trebuie să investim în infrastructură, în transport. Aceste investiții sunt mai necesare ca oricând. Trebuie să facem aceste investiții, ele sunt cheie pentru a asigura durabilitatea sectorului și pentru a respecta obiectiv, pentru a ne atinge obiectivele privind clima din pactul ecologic. Instrumentul de finanțare CEF este unul dintre instrumentele foarte importante care trebuie să o prioritate în această perioadă de tranziție. De aceea este crucial să avem la dispoziție fondurile de care avem nevoie pentru a putea avea un transport sigur, integrat, inteligent și durabil. Prin ce se finanțează transportul integrat, se promovează inovația și tehnologia, de exemplu, este folosit pentru dezvoltarea de aplicații sau pentru a dezvolta alternative privind mobilitatea sau interoperabilitatea când e vorba de transportul de mărfuri. De aceea, din partea mea, din partea socialiștilor, vă putem spune că credem că cerștente ar trebui să fie printre prioritățile bugetare. Și dorim cu această ocazie să spunem că dorim să menținem propunerea Comisiei Trump privind bugetul. Vă mulțumesc! Domnule Riche, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și lui Pierre. Eu nu mă voi referi doar la buget, dar ce voi spune are legătură cu bugetul. Știm că avem nevoie de investiții masive. Atât pentru a ne îndeplini obiectivele legate de climă, cât și din motive care țin de piața internă și activitatea economică. Dorim de asemenea să ne concentrăm pe tranziția economică și chestiunilor sociale adiacente. Trebuie să găsim și mecanisme de investiție, de asemenea, poate prin intermediul sistemului bancar. poate apelăm la capital privat. Aici putem să examinăm mai multe chestiuni. Nu mă refer aici doar la cât ne-am dorit, ci de cât avem nevoie și de cât uh, avem la dispoziție. Diferența este foarte mare. Trebuie să subliniez un lucru. Chiar dacă am dispune de fondurile pe care ne le dorim pentru investițiile pe care le avem în vedere pentru a ne îndeplini obiectivele, Mecanismele administrative care preced investițiile sunt de așa natură încât în momentul de față pentru a obține autorizația necesară pentru un program structural, este nevoie de o perioadă de aproximativ șapte ani. Deci, chiar dacă am avea la dispoziție fondurile pe care ni le dorim, când vine vorba de a investi banii respectivi, Ne-ar lua foarte mult timp și am ajunge în următorul cadru financiar multianual. Sunt de acord că trebuie să fim operaționali cât mai repede. Avem probleme în ce privește volumul investițiilor și împrumuturile, dar partea cea mai neplăcută este că chiar dacă am avea banii la dispoziție, nu am avea instrumentele administrative de care avem nevoie. mai ales când vine vorba de subsidiaritate. Pentru noi este foarte dificil să ajungem la o înțelegere cu Consiliul în această privință, de aceea avem nevoie de măsuri urgente, administrative și bugetare. Și, în final, aș dori să spun, chiar dacă am avea la dispoziție tot capitalul pe care, de care avem nevoie, nu am reușit să folosim toate aceste fonduri în uh, timpul care ne-a rămas. Mulțumesc, domnul Kof. Vă mulțumesc. Am, uh, m-am bucurat să aud uh, contribuția dumneavoastră. Este util întotdeauna să uh, vedem care este contextul istoric pentru a înțelege că acum 90 de ani am avut noul pact, acum 60 de ani am avut atrizarea pe lună, apoi a urmat căderea zidului Berlinului și evoluțiile din Germania. Deci, la diferite momente în timp, cam la 30 de ani, am observat uh, guverne internaționale și uh, guverne naționale și uh, cooperare internațională care au încercat să abordeze provocările din, partea din fața noastră. Și cred că spiritul există și acum și uh, Într-adevăr, trebuie să ne gândim și la super profiturile care au fost uh, făcute de anumite entități în um, acest secol și să vedem cum putem să ne racordăm la acești bani. Pentru că banii există și sunt disponibili. Și cu siguranță, dacă ne uităm la Banca Europeană de Investiții sau la alte instituții, acestea sunt dispuse să vină cu bani și să investească în pactul ecologic. Doresc însă să știe în substanță, exact care este substanța acestui pact ecologic, care este conținutul său. Deci este nevoie de un program concret, să se știe exact care sunt intențiile. Pentru că se poate investi în uh, transportul durabil, însă trebuie să identificăm care sunt proiectele cele mai bune. De asemenea, în calitate de uh, ținând cont de faptul că Uniunea se extinde către sud-est, trebuie să ne gândim și la deciziile celor din zonele acestea. Trebuie să spunem că trebuie să ne îndepărtăm de, la, de țiței de gaz și să ne apropiem de energiile regenerabile, să îmbunătățim uh, traficul feroviar și cel uh, pe mare și să aducem în uh, acest pact toate aceste idei. Dar trebuie să ne gândim și că trebuie să câștigăm uh, inimile uh, celor care iau deciziile și să obținem finanțarea respectivă. Trebuie să fim însă ambițioși și cred că cuvintele dumneavoastră au arătat că avem o provocare importantă în fața noastră. Unul dintre lucrurile frumoase pe care le presupune Pactul Ecologic European și investițiile în acesta este faptul că există o formă constantă de investiție care va uh, fi prezentă în următorii 30 de ani. Nu este ceva spontan sau ceva care va veni și va dispărea, ci va fi o uh, alimentare constantă cu bani pentru ca lucrurile să se concretizeze. Este nevoie de bănci de investiții și de contribuția guvernelor uh, naționale. Bineînțeles că este important să planificăm și bineînțeles că poate că la fel s-a procedat și cu celelalte provocări acum 30, 60 și 90 de ani înainte. Mulțumesc! Doamna Xavi, aveți cuvântul. Și, madame Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor. Uniunea Europeană finanțează de ani de zile modul de transport și infrastructuri care răspund de uh, schimbările climatice. Uh, derogările de la taxele privind cheroson, uh, cherosenul pentru uh, avioane au fost uh, decretată starea de urgență climatică și de mediu. Bugetul european este un instrument pentru a corecta aceste lucruri în sectorul transporturilor. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să pună capăt finanțării proiectelor mari inutile. Există mecanismul de interconectare în Europa și uh, o să iau uh, exemplul marii autostrăzi uh, de ocolire vest uh, și au fost uh, acordate 163 de milioane pentru construcția acestei uh, autostrăzi. Cred că trebuie să reorientăm integral finanțările către căile ferate, pentru că multe linii feroviare secundare se închid pe teritoriile țărilor noastre și acesta uh, garantează coeziunea uh, teritoriilor. Trebuie să favorizăm uh, transporturile publice, nu știu dacă este competența Uniunii Europene, încurajând gratuitatea serviciilor de transport public, utilizând serviciile, de, serviciile sociale. Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc, doamnă președintă. Doamna Montero, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, recunoscătoare pentru prezentarea colegului la Ruturu, dar trebuie să spun un lucru. să adaug asta la ceea ce a spus domnul Marinescu, pentru că uh, raportorul ne solicită ajutorul pentru a putea implementa acest proces, pentru a-l putea susține în contextul uh, bugetului pe 2021. Și vreau să-i amintesc că vorbim despre pactul ecologic și despre schimbări climatice și că noi trebuie să abordăm absolut toate aceste întrebări întrebări pe care Uniunea Europeană le abordează de mult și nu sunt noutăți, de fapt. Aș dori să mai adaug că aici este vorba despre uh, Comisia pentru Transport și pentru Turism și că turismul este de asemenea important și trebuie să se țină cont de el. Călătoriile, turismul, toate acestea au crescut, s-au dezvoltat în ultimii ani. S-a discutat de izolare, de uh, agricultură, dar cred că trebuie să ne gândim și la alte sectoare care oferă locuri de muncă, cum ar fi turismul, digitalizarea, de asemenea turismul durabil și crearea de noi locuri de muncă în aceste domenii. Noi dorim uh, turism durabil. De asemenea, dorim uh, orașe inteligente. Dorim să le dezvoltăm în acest fel și dorim să ne asigurăm că se vor face eforturi pe termen lung. Cum se pot cuprinde toate aceste lucruri în CFM și în bugetul 2021? Pentru că sectorul uh, turismului trebuie luat în considerare într-o manieră cât se poate de concretă în aceste bugete. Parlamentul European uh, solicită un uh, titlu separat pentru turismul durabil în următorul buget. Cum s-ar putea uh, configura discuțiile pe aceste teme la următoarea reuniune și care este angajamentul pe care putem să-l așteptăm din partea dumneavoastră în favoarea acestui sector care este atât de important pentru regiuni și statele membre, cât și pentru Europa la modul general? Madame de Parne, la parole. Doamna de Parne aveți cuvântul. Doamna președintă, domnule Laruturu, mulțumesc uh, pentru punctul dumneavoastră de vedere de ansamblu a acestei chestiuni economice? Sigur, avem o provocare mare, finanțarea pactului, pactului ecologic și în același timp să menținem um, toate sectoarele uh, unde dăm dovadă de coerență. Noi, ca ecologiști, în Comisia Transport, de ani de zile spunem că trebuie să finanțăm calea ferată, care ar putea să fie un uh, motor pentru locuri de muncă noi și care ar putea să schimbe emisiile în acest sector. Sunt investiții în infrastructura de bază, s-a spus acest lucru uh, în, uh, pe marile line și linii și uh, în locurile uh, cu mai puțină densitate. De asemenea, și în domeniul digital e nevoie de investiții. Și apoi trebuie să finanțăm și transportul de mărfuri, fie pe uh, cale ferată, fie pe cale maritimă. S-a vorbit de asemenea de turismul durabil și de multe lucruri pe care le putem face în acest domeniu. Ați emis ipoteza că am putea să creștem taxele pe beneficii. Uh, asta nu e de competența Unii Europene, ideea nu este nouă, dar dacă statele nu o fac, noi, ca Parlament European, trebuie să acționăm ați emis o ipoteză, avem uh, nevoie de noi fonduri și avem și ideea că trebuie să angajăm întreprinderile în această perioadă de tranziție. Trebuie să existe reguli clare și mijloace pe termen uh, mediu și lung uh, ca întreprinderile să știe că e o chestiune foarte serioasă și că vor exista restricții, că nu vor putea să mai producă Uh, mașini fără să, introduc, să investească uh, în uh, ecologie. Trebuie deci să avem reguli stricte în ceea ce pește finanțarea și să forțăm o investiție egală între domeniul feroviar și cel rutier. Sigur, există pactul ecologic, dar majoritatea investește mult mai mult în transportul terestru. În InvestEU se vorbește de criterii de coerență, uh, criteriile care nu mai sunt uh, în uh, conformitate cu prioritățile climatice nu vor mai fi finanțate. Deci totul are un impact care trebuie favorizat dacă nu, trebuie să definim aceste criterii pe care le vom susține și unde aceste uh, criterii de coerență vor fi puse în aplicare și nu vom mai uh, uh, finanța proiecte care nu corespund. O să închei și eu cu o întrebare care pentru mine este esențială. Comisia Buget și poziția Parlamentului în ceea ce privește acest faimos fond de tranziție. Parlamentul avea o viziune de 4,8 miliarde Uh, de comisie și uh, comisia a vorbit de 5 miliarde de euro pentru a ajuta uh, regiunile care vor fi în tranziție energetică. Ceea ce vreau să spun că nu există nicio legătură cu planurile naționale în ceea ce privește clima și energia. Veți adapta și veți exercita Uh, presiuni asupra uh, planurilor naționale, pentru că așa trebuie să procedați. Și acum o să vă pun o adevărată întrebare, care pentru mine este uh, centrală. 10.000 de miliarde de euro. Chiar aceste 1.000 de miliarde de euro nu dispunem de ele. Trebuie să ne gândim la resursele proprii. Cred că cineva a vorbit de faptul că trebuie să uh, avem în vedere aceste resurse proprii. Probabil că va trebui să discutăm problema eurovinietei. Dacă un stat uh, instituie eurovinieta, dacă sunt bune practici, dacă aceste investiții uh, Uh, se încadrează în planul dumneavoastră în ceea ce este politica unora sau altora. Pentru a vă da un exemplu uh, concret, pentru o orientare bugetară trebuie să facem o reechilibrare a tip, diferitelor tipuri de activități în transport. Al doilea aspect, cred că este Uh, timpul să impulsionăm uh, BEI-ul în ceea ce este selectarea proiectelor. Aici o să avem o problemă de fond, pentru că nu suntem de acord. Înțeleg că ansamblul investițiilor din partea Comisiei, 25% care merg către tranziția energetică și ni se spune că există o bancă pentru uh, climat care va face 50%. Deci, vedeți, ceva nu merge, că nu este un echilibru. Și ultimul lucru pe care vreau să îl evidențiez sunt adaptările. Nimeni nu se gândește la asta. Nu există în Europa un fond de adaptare uh, cu revoluția nu numai digitală, ci și uh, ecologică. Cum în sectorul automobilului, dacă mă uit ce se întâmplă în Germania, uh, în uh, anumite regiuni, dacă o uzină uh, se închide, toată regiunea moare. Trebuie oare să facem la fel cum am procedat cu Brexitul în uh, buget? Am creat o linie bugetare, o linie bugetară un fond de adaptare la consecințele Brexitului. Oare nu putem să facem la fel cu un fond de adaptare la schimbările climatice? Pentru că suntem confruntați cu o situație în care uh, unele sectoare vor lua uh, pur și simplu din plin uh, impactul uh, tranzițiilor uh, energetice. Nu există resurse proprii, oare, pentru a crea o axă concretă, pentru că vorbim mult despre impozite, taxe, uh, dar nu vorbim niciodată de Uh, avantajele uh, unui sistem uh, în care ambele părți au de câștigat. Domnule Laruturu, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă putem să conlucrăm, dacă sunt astăzi aici, este pentru că doresc să lucrăm împreună Aș fi putut să mă mulțumesc, uh, să iau tot ce e mai bun din ceea ce ați publicat și să fac o selecție, apoi să încerc să negociez. Dar cum sunt nou deputat de șase luni, încerc uh, să ascult pe bătrânii care mi-au dat sfaturi. Uh, domnule Marinescu, îmi pare rău dacă am avut impresia că v-am făcut să vă irosiți timpul. Jean d'Arthuis, a spus că uh, Parlamentul nu va obține uh, victorii dacă nu are argumente uh, pe care să le uh, susțină împreună cu uh, cetățenii. Uh, am fost 11 ani uh, consultant, aș putea să mă prefac, am această expertiză, dar nu am. Comisia uh, uh, buget este în serviciul Comisiei de Transport și altor comisii. Vom face totul pentru a avea un buget care să corespundă. Jean Arthuis a spus că de fiecare dată când Parlamentul a dorit să obțină ceva mai mult în uh, plus, uh, șefii de uh, stat s-au uh, opus și au erodat uh, această poziție pot să vin să vă citesc un raport, dar cred că dacă sunteți aici, uh, pentru că alminte n-ați fi uh, venit, uh, vrem să facem un lucru uh, istoric. Efectiv. Și ce refuzăm? propunerile sunt de a reduce cu 35% Connecting Europe Facility. Fără intervenție fără uh, microfon. Negocierile sunt legate. Fie așteptăm, profităm de faptul că există o pagină albă, Comisia de Transport spune uh, șefii de stat vor avea un uh, summit în uh, februarie, profităm de faptul că plecăm de la zero și vom uh, negocia în același timp nu putem să discutăm în paralel uh, pactul ecologic, uh, CFM-ul uh, și bugetul. S-a vorbit despre resurse proprii. Parlamentul a spus că ar putea să blocheze CFM-ul dacă nu avansăm în ceea ce privește resursele proprii. Putem să deblocăm negocierea și să avem un limbaj comun care să ajungă și la nivelul sindicatelor și așa mai departe. În loc de a conta 40%, asta va conta 100%. Acest lucru poate să fie magic. Putem să reducem 35% din bugetul pentru investiții, dar când spunem că este bine pentru climă, atunci uh, nu are sens să avem 40%. Și atunci bugetul crește. Dar ca cetățean, ca persoană alesă, aleasă, uh, aș avea o problemă să explic asta familiilor peste 2-3 ani. În ceea ce privește întrebarea lui Dominic Riche, dacă putem să facem uh, progrese, dar aici nu am o baghetă magică, dacă putem să facem uh, progrese și să facem uh, propuneri. Karima mă întreabă dacă uh, Comisia uh, Buget poate să facă presiune asupra statelor. Nu, nu Comisia Buget, ci Parlamentul. Dar Parlamentul acționează în bloc. Uh, oare Uh, sigur, uh, trebuie să avansăm în ceea ce privește resursele proprii, pentru că nu o să avem aminteri uh, bani de la Germania, de la România și așa mai departe. În ceea ce privește întrebarea doamnei Șabi, bugetul nu poate să corecteze baza legală, nu este treaba bugetului să o facă, din contră, uh, am uh, pus întrebări uh, Beiului pentru că Beiul va opri investițiile pentru carburanții fosili. Am dorit să avem lămuriri în această privință și apoi Beiul și noi putem să ne batem pentru a avea fonduri proprii. Banca Centrală Europeană nu poate să fie acționar al băncii pentru schimbările climatice Uh, e o chestiune fundamentală. Uh, transporturile în uh, comun, extrabugetarul poate să fie, fondul extrabugetare pot să fie foarte importante. Sunt 100 de miliarde pe masă. V-am demonstrat BC-ul a creat 2600 de miliarde de euro. În fiecare lună 80 de miliarde ajung pe masă și în fiecare lună BCE-ul se întreabă ce fac cu aceste 80 de miliarde care vin în fiecare an. Deci între contul anterior și Uh, cel uh, uh, curent, există întotdeauna 80 de miliarde. Ni se spune că Banca Climă va avea 16.000 de miliarde statutul băncii centrale și rolul BCE-ului este să lupte pentru stabilitatea prețurilor și dacă acest obiect nu este pus sub semnul întrebării, banca centrală trebuie să-și pună politica în serviciul Uniunii, uh, conform articolului 3 și la 3.3 există protecția mediului. Fie că vorbim cu cei de la BCE sau de la BEI, uh, ni se spune că nu sunt uh, probleme. BCE-ul își schimbă mult mai repede politica. Mi s-a spus că nu mai am decât 3 minute. În ceea ce privește nevoia de stabilitate, care a fost uh, uh, Uh, pusă sau întrebarea pusă de uh, președintele uh, dumneavoastră în ceea ce privește fondul de tranziție. Cred că lucrurile sunt foarte clar. Comisarii spun că vor să poarte un dialog cu Parlamentul în ceea ce privește ideile noi, deci sunt idei noi, credibile, care să deblocheze uh, Uh, negocierile în uh, ceea ce privește Eurovinieta sau uh, resursele proprii. Putem să facem progrese împreună cu dumneavoastră, putem să facem un raport din propria inițiativă. Sunteți bineveniți. Începem audierile în ceea ce privește resursele proprii pentru că alminter nu vor exista progrese, este clar și pentru noastră și pentru noi. Fondul de adaptare cred că este o idee bună să avem un fond de adaptare alimentat de resursele proprii. Dacă am uitat ceva, Atunci când am uh, vorbit de o pagină albă, este pentru, nu suntem pentru prima oară când negociem un uh, buget. Bun, găsesc că este o oportunitate pentru Parlament. Vedem că șefii de stat sunt uh, blocați un ambasador important mi-a spus că această negociere nu se mișcă deloc, așa că noi trebuie să profităm și să uh, avansăm uh, propriile noastre uh, priorități, resursele proprii care pot să fin financeze. Și ați uh, avansat uh, noi idei, uh, sigur, uh, plecând uh, de la ideile dumneavoastră, sunteți prima comisie cu care mă întâlnesc, uh, nu-mi place să mint, aș fi putut să nu vin în mijlocul dumneavoastră și să fac o sinteză cu experții uh, comisiei. Cred că un brainstorming colectiv este uh, mult mai util. Iată de ce am venit, vreau să lucrăm împreună avem timp uh, până la vară. Uh, oficial trebuie să fac un raport uh, în următoarele 15 luni. Uh, știu că acest, un astfel de raport nu servește la nimic. Cred că în următoarele 2 sau, 2 sau 3 luni ne putem gândi împreună la această problemă. Mulțumesc, domnule Laruturi. Puteți să contați pe noi mm, pe propuneri tehnice. Avem uh, uh, experți, domnul Marinescu, domnul Riche, care cunosc aceste uh, uh, chestiuni bugetare. Vă mulțumesc, domnule Marinescu, vă spun că de data asta nu o să le mai meargă. Când ne uităm la starea bugetului și am vorbit cu uh, Uh, domnul Riche și partea bugetară dedicată transportului este de 9%. Fără mobilitate, cetățenii uh, nu pot să trăiască. Trebuie să arătăm că nu dorim 9%. 9%. Curtea Curtea de Conturi uh, Europeană a arătat că sectorul în care trebuie să se investească mai mult sunt uh, transporturile cu proiecte cât se poate de concrete. Mulțumesc, vă aplaudăm, domnule. După această primă întâlnire. Notre prochaine réunion aura lieu le 19 février. Următoarea reuniune va avea loc pe 19 februarie la ora 9 de dimineață. până la 12.30, apoi de la 14.30 până la 18.30 și apoi pe 20 februarie reîncepem la 9 dimineața până la 12.30 și de la 15 la 18. Atenție, vă rog să rețineți aceste date. Uh, ședința de pe 28 a fost anulată. Deci 28 ianuarie a fost anulată. Domnule Timotei, sper că sunteți bine. Rămânem în legătură. Acum reuniunea coordonatorilor și o să